să fie validat. Domnul Elio Aro m-a informat uh, în legătură cu faptul că demisionează în calitate de, din calitatea de deputat a Parlamentului European, conform articolului 4, alineatele 1 și 3 ale regulamentului. Parlamentul ia act de această demisie și uh, constată vacanța uh, locului său începând din 4 ianuarie 2012. Semnătura actelor adoptate, uh, conform uh, procedurii legislative ordinare,